la orele 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul redactat de colegul nostru Filip Jurvan privind impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor. Știți că procedura de la această dezbatere este următoarea. După intervenția raportorului, vom avea un catch the eye și sper să mă înțelegeți, voi uh, fi puțin mai generos decât de obicei și vom avea câte un minut și jumătate pentru fiecare vorbitor. Deci nu vă voi întrerupe cu aceeași rigoare cu care vă întrerup după un minut la procedurile cash DI. Îi dau cuvântul acum domnului Filip Juvan, 4 minute. Aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, de ce să redactăm un raport despre publicitate? Ei bine, pentru că publicitatea poate să aibă efecte foarte bune, dar și foarte rele. Efecte rele dacă e înșelătoare, dacă are efecte negative, dacă nu își îndeplinește misiunea și dacă la urma urmei nu îi oferă consumatorului uh, ceea ce trebuie și anume informații. Are și aspecte pozitive, deoarece publicitatea este o altă excelentă de dezvoltare economică, e un fel de uh, cum lubrifiant al economiei care îi oferă consumatorului elemente de comparație și stimulează concurența. Publicitatea nu e un um, element nou. Uh, Însă de ce am venit cu un text nou, dat fiindcă există și alte texte? Din mai multe motive, deoarece publicitatea din, actuală este diferită de cea din trecut. Am citit un raport american destul de recent, pe 29 octombrie, într-o singură zi, comerțul online a reprezentat peste un miliard de dolari ca cifră de afaceri. Deci gândiți-vă cât de mult a crescut comerțul online și deci și publicitatea pe internet. Și una din justificările acestui raport este că textul care ne permite să reglementăm publicitatea este inadaptat la instrumentele apărute recent. Publicitatea poate să uh, încalce dreptul la viață privată, publicitatea poate fi și ascunsă, publicitatea poate uneori să fie făcută nu pe față și există un exemplu celebru pe Facebook, o rețea socială, deci un nou instrument care nu este tratat de legiuitor. Deci vedem cum pe aceste rețele sociale apar grupuri de persoane care uh, denunță efectele așa zis negative ale unui anumit produs și astfel o marcă, un anumit produs poate fi practic distrus în doar câteva zile. Deci vedem că publicitatea de ieri, de, din trecut, nu mai este, nu mai există. Deci publicitatea s-a schimbat, avem acum publicitate uh, comportamentală, uh, orientată, de exemplu, e mail uh, personale unor sunt citite în scopuri publicitare. Și de aceea, dragi colegi, ar trebui să ne gândim la câteva valori simple, și anume respectarea vieții private, protecția celor mai vulnerabili, și aici e vorba de copii, știm cu toții, copiii sunt printre țintele cele mai vulnerabile care primesc publicitate comportamentală, iar copiii nu înțeleg că această publicitate uh, nu uh, apare în mod întâmplător, ci se adresează unor nevoi uh, particulare, unor dorințe particulare deosebite. Deci adulții pot înțelege asta, însă copiii nu. Deci noi tehnici, noi provocări, mize economice considerabile, deci vedem că la urma urmei această dezbatere are o dimensiune politică clară. cei uh, din lumea publicității, bineînțeles, spun că nu trebuie reglementat nimic, iar profesionalii ne pot explica că, la urmă urmei, consumatorii sunt avertizați prin niște politici de confidențialitate foarte cuprinzătoare care există pe internet. Să știm cu toții că aceste uh, politici, uh, aceste condiții nu sunt citite, unor nici măcar nu sunt lizibile și nici nu ai cum să le înțelegi. Deci vrem o publicitate care să îi respecte pe toți. Consumatorii nu trebuie să fie uh, practic uh, țintiți fără să-și dea seama. Și voi încheia acum, domnule președinte. Trebuie să avem două obiective. În primul rând, o publicitate mai loială, mai respectoasă, deci mai eficientă publicitate care să respecte dreptul la viață privată, însă pe de altă parte să avem și cetățeni, adică cetățeni consumatori, mai bine informați, care să nu poată fi manipulați, care să aibă un spirit uh, critic mai uh, ascuțit, mai bine dezvoltat. Iată, deci, principalele elemente din acest uh, raport. Vă mulțumesc, domnule Juvan. Foarte mulți colegi s-au înscris la procedura Catch the Eye. Nu vom mai uh, uh, primi și alți colegi, însă cei opt colegi care au cerut uh, cuvântul îl vor putea lua. În primul rând, doamna Roitova. Děkuji, pane předsedo. Vítám zprávu. Domnule președinte, vă mulțumesc. Salut uh, raportul privind impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor, de aici nu sunt incluse jocurile de noroc. Uh, pariurile, jocurile de noroc uh, și respectiv publicitatea care se face acestor activități nu sunt cuprinse în raport. Să știți că există multe țări care interzic, de exemplu, jocurile de noroc online, totuși ele circulă liber și pot fi accesate liber ca să nu mai vorbim de efectul adictiv al acestei, uh, acestor tipuri de jocuri de noroc. Trebuie să protejăm pe tineri, pe copii în fața acestor jocuri, pentru că de altfel, alt, altminteri, ne-am jucat cu destinele lor. E ca și când uh, ea expune la alcool, la tutun și alte asemenea vicii. O altă problemă este că Există în multe locuri casinouri situate în imediata vecinătate a unor școli. Deci trebuie să interzicem aceste jocuri de noroc pentru că dăunează interesului public. Mulțumesc. Doamna Papadoplu. Mulțumesc. Aș dori să-l felicit pe raportor, domnul Filip Juven, pentru uh, acest raport privind efectele publicității asupra comportamentului consumatorilor. Se vorbește despre problemele existente, despre necesitatea reglementării lor pentru protejarea grupurilor sensibile, a copiilor, adolescenților, dar și despre uh, ceea ce se poate face în domeniul publicității. Uh, important este că în acest raport eh, sunt menționate foarte multe aspecte legate de efectele publicității, inclusiv eh, se ține seama de demnitatea umană. Trebuie să colaborăm pentru a combate efectele nocive ale publicității, inclusiv cele care uh, uh, pun în pericol imaginea femeii. Trebuie să uh, se uh, respecte egalitatea în drepturile femeilor și să se elimine discriminarea. Domnul Engstrom, vă mulțumesc. Aș vrea să vorbesc despre aliniatul 25, ultimul punct care va fi votat separat și de ce îl vom putea șterge din raport. Acolo se spune că atunci când motoarele de căutare îți dau un anumit uh, termen și acesta este o marcă, deci se spune că ar trebui să se ceară autorizarea celui care deține marca respectivă. Însă acest lucru contravine dreptului uh, privind mărcile comerciale. Acestea sunt uh, înregistrate în foarte multe categorii, în 35 de categorii diferite. Deci, de exemplu, dacă vrei să faci reclamă cuvântului golf, ar trebui ca Volkswagen să-și dea autorizația. De asta să nu uităm că există milioane de mărci la oficiul de la Alicante sunt înregistrate extrem de multe. De exemplu, dacă am face uh, o căutare pe cuvântul silver, uh, argint, ar ieși extrem de uh, multe uh, astfel de referințe. Deci nu putem să cerem așa ceva, deoarece am ucide această uh, industria motoarelor de căutare în Uniunea Europeană și am ucide practic o formă legitimă de concurență. Vă mulțumesc. Domnul Pașca are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune mai întâi că mă bucur foarte mult că în Parlamentul European în sfârșit se vorbește despre practici comerciale neloiale atunci când se vorbește în, eh, în contextul noilor eh, tehnologii ale comunicării. Ehm, în aceste noi tehnologii avem și un loc foarte mare pentru eh, publicitate, numai că apare și foarte multe publicitate abuzivă care pune în pericol categorii vulnerabile precum copiii și tinerii Uh, internetul trebuie să reacționeze uh, corespunzător uh, și experții în publicitate trebuie să știe despre efectul acțiunii lor asupra publicului care încă nu este foarte bine reglementată. Trebuie să analizăm trendurile actuale și să limităm acele proceduri care uh, Uh, care pătrund neautorizat în sfera privată a familiilor, copiilor, tinerilor și care afectează dezvoltarea sănătoasă a familiilor din societățile noastre. Mulțumesc, domnul uh, Cegadi. Köszönöm a szót, Domnule președinte, stimați colegi, mai înainte vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru raportul care cred că este unul dintre, uh, e un raport pe una din temele uh, cele mai importante de actualitate și îmi pare rău că a fost uh, programat acest raport pe ora asta atât târzie. Și eu consider că tinerii adolescenții sunt cei mai influențabili de către publicitate um, Mă refer aici nu numai la, la reclamele și publicitatea abuzive, nu, mă refer la uh, uh, o condiționare uh, la o vârstă foarte precoce uh, în ce privește comportamentul de uh, consum. În timpul emisiunilor pentru tineri și copii ar trebui interzise toate publicitățile. Uh, de fapt, uh, nici nu cred că mediile tradiționale, radioul, televiziunea, sunt uh, cele mai nocive aici. Internetul este cel mai agresiv și este acela care poate viza cel mai rapid un anume grup țintă. Multe companii nu țin cont nici de uh, caracterul privat al datelor de identificare personală și pătrund în sfera intimă personală privată a tinerilor, a consumatorilor în general. Trebuie să luăm poziție față de această realitate și trebuie să facem un pas înainte în această privință în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Comi, spune președintele. Grazie, președinte. Sono absolutamente Mulțumesc, domnule președinte. Sunt pentru un asemenea proiect de rezoluție eh, privind efectul publicității asupra comportamentului consumatorilor. Publicitatea este foarte importantă nu doar pentru economie, pentru piața internă, ci și pentru consumator. Trebuie să acționăm pentru a combate toate efectele negative ale unor practici publicitare cu efect negativ. Sigur că există dispoziții diferite pe plan național uh, în ce privește uh, publicitatea, dar uh, noi cred că trebuie să avem o anumită măsură în a armoniza aceste reglementări pentru a-i pedepsi pe cei care printr-o publicitate uh, negativă de pildă aduc pagube um, comercianților, trebuie să creăm o un bun echilibru între libertatea de expresie și protejarea consumatorilor. Mulțumesc pentru această intervenție. Gracias. Domnul Nicolasi, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest fel de publicitate care ține de utilizarea noilor tehnologii ale comunicației reprezintă un fenomen psihologic care de multe ori reprezintă și un abuz uh, asupra încrederii consumatorilor și de aceea cred că pentru a-i ocroti pe consumatori e nevoie de un cadru legislativ minim, cel puțin. Și îi mulțumesc raportorului pentru abordarea constructivă deoarece se dorește o crotire a grupurilor vulnerabile, a tinerilor, a copiilor sau a altor grupuri de persoane la care s-au referit și ceilalți. Iar eu, ca medic, susțin această idee. Trebuie să uh, împiedicăm astfel de practici înșelătoare prin care consumatorii cred că uh, prin niște studii uh, confirmate li se oferă anumite informații care însă sunt false. De asemenea, să nu uităm și acele practici care aduc întâietate sferei private, cum ar fi citirea de e mail personale în scopuri comerciale. Toți uh, operatorii trebuie să respecte sfera privată și uh, legile de, din, această, din acest domeniu. Vă mulțumesc. Acum se încheie, interven... se încheie intervențiile prin uh, comentarea domnului Kelly. Uh, uh, Domnule președinte, e foarte greu să vorbești cu exactitate despre impactul publicității asupra cetățenilor. În fiecare zi suntem afectați de publicitate cu rezultate diferite. Există uh, publicitate peste tot, la radio, la TV, prin uh, acte de sponsorizare, și așa mai departe. Dilema este următoarea. Pe de o parte, oamenii spun că, de exemplu, alcoolismul ar putea fi combătut prin interzicerea uh, a publicității. Pe de altă parte, consumul de droguri Uh, uh, consumul de droguri crește pentru că este interzis uh, și nu se stabilește nici dacă aceste droguri pot fi găsite liber pe piață. Deci este o foarte discuție foarte filozofică să zicem ce este bun, ce nu este bun. Fără să știm în cazul nostru ce este acceptabil și ce este de condamnat, nu putem să recomandăm acțiuni pe care să producă rezultate de care să putem fi mândri. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Este punctul ordine. Vom încheia dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi cu intervenția domnului Johannes Hahn din partea Comisiei Europene. Vă rugăm să reacționați la diferitele intervenții și să îi răspundeți și raporturile. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei și uh, din partea doamnei vicepreședinte Reding doresc să mulțumesc raportorului pentru acest document important care analizează câteva aspecte cheie privind uh, efectul uh, publicității asupra comportamentului consumatorilor pentru a valorifica evoluțiile internetului, Comisia a analizat inclusiv reglementările existente în clipa de față la nivelul anilor 2009-2010. Este limpede că este nevoie de o abordare mai amănunțită și uh, asta pe plan comunitar. În noiembrie Comisia a adoptat o comunicare privind o abordare completă uh, a modului în care sunt uh, valorificate datele prin internet. Este necesar ca cetățenii să aibă acces liber la internet. Deci, de multe ori uh, acest acces nu este subiectul vreunor îngrijorări din partea noastră. Nelly Cruz a analizat modul în care se practică publicitatea pe plan comunitar, aspectele de eficacitate, de transparență, modul în care um, oferta este prietenoasă față de consumator, trebuie să analizăm dacă este necesară o reglementare suplimentară. În ce privește confidențialitatea comunicărilor, acum un an Comisia a adoptat regulile privind uh, confidențialitatea pe plan electronic, acele reguli numite e-privacy uh, rules, statele membrele până în mai 2011 trebuie să transpună aceste prevederi în legislație națională. În ce privește directiva privind combaterea practicilor neloiale, am constatat că există diferențe între statele membre în ce privește etapele de transpunere în practică a acestei directive. Vom coopera cu statele membre pentru uh, uh, a obține o armonizare deplină a acestor reglementări. Comisia uh, va urmări modul în care această directivă este respectată pentru ca toate practicile neloiale în activitatea comercială să fie înlăturate și armonizarea plină să devină eficientă este important ca statele membre să interpreteze în aceeași manieră prevederile directivei, iar Comisia va încerca să updateze acest document conform noilor evoluții. Ne vom baza pe legislația existentă, pe jurisprudența existentă și pe activitatea academică în acest domeniu, inclusiv în ce privește rețelele de socializare uh, pe internet și vom analiza și modul în care furnizorii uh, finanțează aceste regele astfel încât orice practică comercială lipsită de fair play să fie uh, combătută și să nu existe nici uh, o publicitate neloială. Este evident că în clipa de față legislația specifică pieței libere nu este adecvată 100% și acestui domeniu autoritățile naționale trebuie să analizeze uh, caracterul de fair play al practicilor, bazându-se pe experiența fiecărui stat membru și să reglementeze uh, publicitatea care se adresează copiilor și adolescenților. Mulțumesc, domnule comisar cu această intervenție a domnului Han. Încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct pe ordinea de zi. Mâine la ora 12 și 30 vom vota. Trecem la punctul următor.